Colleghi, iniziamo? Cari colleghi, si... Dragi colegi, vă propun să începem. Vom avea acum un audit, o prezentare în legătură cu ameliorarea plantelor și posibilitățile de îmbunătățire a calității și a productivității. Doamna Person este raportor pe un text legat de această problemă. Avem printre noi trei experți care ne vor vorbi despre diferite probleme, aspecte tehnologice, comerciale și așa mai departe, legate de această problematică a selecției. Doamna Roman, profesor la Departamentul de Patologie a Plantelor și a Genomului din California, apoi domnul Vander, ricercatore al Dipartimento di Plant Breeding. Domnul Ben Vander, care este cercetător în cadrul Departamentului Selecției Vegetale de la Universitatea Suedeză de Știință Agriculturii. Fiecare va avea cu aproximație 10 minute pentru a ne face prezentarea, după care Vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Trebuie să discutăm despre viitorul problemei agricole, despre selecție. Trebuie mai ales să facem față nevoilor alimentare ale unei populații în creștere și care este obligată să lucreze pe aceeași suprafață de uh, pământ, de terenuri. Dar mai întâi vom auzi experții. Doamna Paulson, vreți să ne introduceți subiectul? Många här att vi Mă bucur foarte mult că suntem în număr atât de mare aici, astăzi, și uh, că am uh, avut îndrăzneala de a organiza o dezbatere la înalt nivel despre produsele agricole. Am mai avut uh, cu alte ocazii dezbateri foarte interesante în legătură cu producția animală, dar de foarte puține ori am avut ocazia de a dezbate uh, viitorul recoltelor. Și cred că trebuie să facem acest lucru pentru ca în viitor să putem uh, face progrese. Suntem 8, 9, 10 miliarde de persoane care la un moment dat care nu uh, au ce mânca și uh, spațiile cult, suprafețele cultivabile din lume uh, nu sunt uh, infinite. Există o mare parte a populației lumii care nu are acces la alimente. Europa se bucură de unul dintre, unele dintre terenurile cele mai bogate, mai fertile din lume. Însă ele se împuținează an de an. Se construiesc șosele și se renunță la terenurile agricole. Cred că și subiectul apei este foarte important. Apa nu este o resursă nelimitată, ea devine tot mai scumpă. Va trebui ca pe viitor să folosim tot mai puține produse chimice. Și ne aflăm în fața marii provocări de a produce mai mult și mai bine cu resurse mai puține decât avem astăzi. Acesta este punctul de plecare pentru o dezbatere pe tema dezvoltării culturilor și a producției agricole. În ziua de azi, situația este dominată de piața globală, de piața globalizată și de două, trei întreprinderi mari care folosesc cele mai bune tehnici pentru a putea vinde tot mai mult, pentru a-și uh, îmbunătăți rentabilitatea. Însă nu știm în ce fel aceste companii folosesc tehnica, dacă într-adevăr folosesc tehnica pentru a îmbunătăți recoltele, pentru că dacă dorim ca acestea să fie mai bune și să poată alimenta mai multe persoane, trebuie să ne asigurăm că avem concursul companiilor. Este nevoie de cercetări științifice în legătură cu modul în care să ne putem dezvolta adaptându-ne la varietatea mare de terenuri uh, care există în Europa de tipuri de sol. Trebuie să putem cultiva pe terenuri precum cele din țara mea, dar și în alte părți, pentru că tipul solului variază foarte mult pe teritoriul Europei. Și nouă ne revine uh, obligația de a ne asigura că totul se dezvoltă în cel mai bun uh, mod. Dando la parola. Mulțumesc, doamna Polsan, spune președintele. Vom începe în data. Îl vom asculta pe domnul Mor, care este vicepreședinte al Societății Producătorilor de Semințe. Domnule Mor, aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult și aș dori în primul rând să vă spun că e o plăcere pentru mine să vă vorbesc despre un subiect foarte important pentru mine. Aș dori să mă prezint foarte pe scurt. Reprezint aici Uh, asociația Europeană Europeană, care este uh, asociația regională care acoperă regiunea noastră, dar eu lucrez cu o companie uh, care are sediul în Germania, KWS. Aș dori să vă vorbesc puțin și despre această companie, parcă, pentru că aș dori să vă prezint puțin sectorul privat al cultivării plantelor, al semințelor și unde se situează Europa Uh, pe piață. KWS este o companie mare, are activități în uh, întreaga lume, venitul este cam de uh, câteva miliarde de euro, uh, investim 40 uh, de milioane în cercetare și în dezvoltare și avem 4.000 uh, de angajați, uh, 40% dintre care fac uh, activități de uh, cercetare în acest domeniu. Uh, suntem o companie destul de tipică pentru acest domeniu și pe primul diapozitiv uh, vă vedeți unde ne uh, situăm noi. Aveți uh, sus în dreapta sigla noastră, KWS. Dacă vă uitați la companiile foarte mari în acest domeniu al semințelor, vedeți că cele mai importante companii europene suntem noi și încă două. Apoi mai avem uh, și alte uh, companii mai mici uh, în alte părți din lume, dar cei mai importanți actori cu prezență globală, vedeți că marile companii americane ocupă o mare parte din cota de piață și vedeți că unde se situează KWS și puteți să puneți astfel în context situația noastră, deci profitul de 1 miliard de euro. Acum aș dori să vă explic uh, cum facem uh, noi afaceri și uh, pe ce se bazează modelul nostru de afaceri. Aș dori să punem lucrurile în context în acest domeniu al cultivării plantelor. Aș dori să îl citez pe Norman Borlaug, cel care a câștigat premiul Nobel. Premiul Nobel, nu o să citez primul său citat, dar cred că este foarte important să ținem cont de faptul că vorbim de o componentă esențială al, uh, în domeniul uh, societății, uh, justiției sociale. O să vă vorbesc de metodele de producție mai târziu, dar nu cred că ar trebui să uităm ultima declarație a lui Norman Borlaug, respectiv că uh, Uh, mizeria, uh, sărăcia umană este explozivă și mm, aceasta se leagă mai ales de uh, foamea de lipsa de animele, alimente. Populația mondială este în creștere exponențială, mai sunt și alte probleme, schimbările climatice, dar trebuie să facem față și unor alt, altor provocări, precum uh, nevoia de creștere economică, ocupare și um, o parte foarte importantă a producției agricole o reprezintă semințele și credem că avem nevoie de um, uh, o, o, o activitate de calitate în acest domeniu. Deci noi, în activitatea noastră comercială, uh, sunt, ne, ne, ne ghidăm după faimoasa uh, durabilitate uh, aș dori să vă explic ce, uh, uh, în ce constă durabilitatea agricolă, uh, sustenabilitatea sau durabilitatea în general pentru noi. Nu avem decât 10 minute la dispoziție, n-am timp să vă explic tot ce înseamnă durabilitatea pentru noi, dar aș dori să vă prezint un raport al unui institut de cercetare guvernamental din Regatul Unit. Există foarte multe definiții valabile valabile ale durabilității care apar aici pe uh, diapozitiv și care ne arată cum ar trebui să privim din ce unghi să primim uh, agricultura durabilă. Un alt uh, aspect în partea de uh, Uh, jos în dreapta um, uh, o reprezintă felul în care se măsoară durabilitatea agricolă. Decidenții, uh, politicienii trebuie să învețe cum să gestioneze durabilitatea. Eu am învățat din experiența mea în mediul de afaceri că dacă nu poți să măsori ceva, deci dacă nu poți să evaluezi un fenomen, atunci e foarte greu să iei decizii pertinente în ceea ce privește. Aici aveți informații care sunt valabile mai ales în Uh, SUA se uh, măsoară, deci durabilitatea este uh, măsurată diferit, deci aici pe, pe, pe desen vedeți cum putea, putem măsura durabilitatea în funcție de diversi parametri. E vorba de definiții foarte importante pentru mediul de afaceri. Acum aș dori să mă refer la uh, chestiuni mai uh, concrete legate de uh, probleme strategice legate de cultivarea plantelor. Audierea de astăzi uh, vizează uh, uh creșterea productivității în acest domeniu. Things that we can change are things that um, that are, are features of the biological. Uh, Trebuie să ne adaptăm uh, modelul de afaceri uh, și să ne uh, construim activitatea de cercetare în funcție de acești parametri foarte importante. Aș dori să mă refer la calitate. Din punctul nostru de vedere, calitatea intervine de partea consumatorului. Aici intervin uh, aromele, um, gusturile, după aceea uh, alimentele fără toxine, fără coloranți, fără uh, potențator de gust și așa mai departe. E, voie, e nevoie de deci trebuie să fie respectate foarte multe criterii pentru a spune că în Europa se produc alimente de calitate. Uh, Aș putea să vă spun însă că toate aceste uh, trăsături se regăsesc în felul în care, pre, uh, în care uh, ne cultivăm plantele, în care uh, pregătim uh, semințele. Dacă ne, e să ne referim acum la randamente și cred că s-a spus acest lucru în uh, introducere, ne dăm seama că uh, randamentul pe uh, unitate uh, produsă uh, influențează foarte mult uh, durabilitatea mediului. Deci, uh, dacă avem alimente de calitate, atunci consecințele asupra mediului înconjurător sunt și ele uh, foarte importante. Deci, controlul genetic, producerea uh, genetică a unor plante uh, vor avea uh, efecte asupra folosirii de pesticide, de nutrienți și așa mai departe. Deci, uh, cultivarea genetică are o importanță foarte mare din punct de vedere al mediului. Îmi cer scuze, foarte multe din exemplele mele sunt din Regatul Unit, m-am bazat pe acest studiu britanic, dar am și exemple din Germania și altele din Statele Unite. E vorba de un studiu care a fost efectuat în 2010, a analizat uh, randamentul de uh, grâului, culturilor de grâu, în uh, teste efectuate în, deci culturi uh, uh efectuate în Regatul Unit și s-a studiat uh, varietatea acestor uh, culturi. Dacă vă uitați pe acest grafic cu MOV, vă dați seama că uh, randamentele variază de la un an la altul pentru că intervin uh, și alți parametri precum bolile, paraziții și așa mai departe. Dar dacă vă uitați la cele două uh, grafice, vă dați seama că nu sunt uh, paralele. Vă pot uh, vorbi foarte mult despre acest studiu, dar concluziile sunt pe diapozitiv și cred că e foarte important uh, să vedeți că spre sfârșitul perioadei cele două linii, cele două traiectorii converg. Deci, astăzi, um, productivitatea maximă provine dintr-o varietate maximă. Deci, dacă semințele sunt de calitate, dacă ele sunt plantate la timp, dacă intervine mecanizarea și așa mai departe, atunci, în urma folosirii tuturor acestor invenții moderne, atunci uh, probabilitatea ca uh, randamentul să fie, să fie uh, mare. Și aici intervine și uh, agricultura transgenică. Acum aș dori să mă refer la partea de business. Aș dori să vă spun că uh, domeniul de care vorbim astăzi este destul de uh, tânăr, uh, cam în urmă cu 150 uh, de ani uh, s-a inventat acest domeniu al, uh, al semințelor genetice. S-a început cu specla de zahăr, dar cercetarea cea mai importantă uh, s-a făcut doar de la începutul uh, secolului 20 și de aceea putem vorbi de anumite eșecuri de piață, uh, deci nu s-au atras suficiente investiții dar au intervenit și alte aspecte, precum uh, uh, reglementările din acest domeniu, drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe. Ele sunt foarte importante pentru a avea uh, un, un domeniu de succes. Dacă ne uităm în, în lume, se fac foarte multe investiții în sectorul privat în acest domeniu al cercetării felul în care se, pot, se pot produce sau modifica genetic semințele. Apoi, uh, se uh, vorbește foarte mult despre acest concept al participării cultivatorului. Deci, uh, implicarea, implicarea cultivatorului este foarte importantă, aportul său. O parte importantă a activității noastre comerciale o reprezintă vânzările pe termen lung. Cred că este foarte important să ne dăm seama că pentru culturile cele mai importante, pentru grâu și pentru porumb, um, pentru a face noi combinații genetice și a face încrucișări transversale, e nevoie de 10 uh, până la 12, 12 uh, ani. Deci înainte era vorba de 15 ani, acum cu noile tehnologii am reușit să reducem acest termen, dar în orice caz trebuie să vă dați seama că tot ce se face astăzi, uh, acum în laboratoare, se va vedea pe piață doar peste 10-12 ani. Deci dacă vrem să facem față provocărilor creșterii populației, a durabilității mediului, a schimbărilor climatice și așa mai departe, să nu uităm acest aspect că e nevoie de mult timp. Dar dacă uh, vrem reacții imediate, urgente, trebuie să ne dăm seama că în acest domeniu nu se poate. Ni se cer tot timpul uh, acțiuni uh, rapide și acest lucru se reflectă și la studiile efectuate. Dacă vă dați seama la uh, creșterea Uh, rentabilității, dar uh, care a crescut, randamentele au crescut foarte mari, dar ne dăm seama că nu suficient. Dacă uh, ne gândim la estimările pentru viitor, la faptul că populația va crește foarte mult, că nevoile alimentare, nutriționale în țările în curs de dezvoltare vor crește foarte mult, ne dăm seama că progresul este încă foarte lent în țările dezvoltate. Și deci, încă o dată, aș dori să subliniez faptul că o agricultură productivă trebuie să meargă mână în mână cu agricultura durabilă. Trebuie să ne asigurăm că folosim uh, cât mai eficient uh, infrastructura pe care o avem la dispoziție și răspunsul până la urmă, uh, până la urmă este genetica. Aveți aici câteva concluzii. Sunt foarte importante pe care aș dori să vi le supun atenției nu o să le citesc acum pe toate, dar uh, aș dori să subliniez că, uh, că uh, reglementarea uh, e foarte importantă. Dacă ne uităm la o provocare precum dura, durabilitatea, um, cultivarea plantelor genetic, genetica reprezintă uh, Uh, modul cel mai sigur și mecanismul uh, cel mai probabil la care societatea noastră poate face apel, uh, apel pentru a face față acestor provocări. Eu sunt convins de acest lucru. Trebuie să depolitizăm durabilitatea. Trebuie să folosim metode bazate pe dovezi, pe fapte, dar mm, e foarte important să ne asigurăm că obiectivele noastre țin cont de realitate. Am vorbit deja de forțele pieței care au avut o acțiune pozitivă a fost un mecanism pentru a face legătura între obiectivele politice și sectorul privat. Ă, spuneam că tot ce se întâmplă în acest domeniu al cercetării pe piață Ehm, nu uh, merge suficient de repede. Deci dacă ne uităm la ritmul de evoluție de până acum, uh, evoluția a fost uh, destul de lentă. Am vorbit și despre nevoile tot mai mari. Sectorul privat are foarte multă experiență, are foarte multe cunoștințe, dar e foarte important să intre în cooperare cu cercetarea publică. Ehm, sectorul public uh, Uh, sectorul uh, privat a uh, studiat genomul, dar fără sprijinul sectorului public nu se poate face trecerea spre piața reală. De, dar în or oricum nu am uh, obține uh, inovațiile pe care ni le dorim și acest lucru se vede foarte în multe țări europene și trebuie să fie abordat în aceste țări. Sigur, avem uh, o bază științifică foarte inovatoare, avem foarte multe laboratoare de cercetare cu uh, cercetători foarte performanți. Pe de altă parte, avem uh, sectorul privat în acest domeniu, dar există o prăpastie în aceste domenii, deci sectorul privat nu, e, nu cooperează suficient cu sectorul public. Aici avem de-a face cu un decalaj și în multe state membre există proiecte foarte foarte interesante, dar parteneriatul cu cercetarea publică ar trebui să uh, fie mai, uh, mai mult încurajat. În fine, eu aș dori să spun că sunt optimist, cred că progresele înregistrate până acum au fost foarte importante. Cred că opinia publică înțelege tot mai mult care uh, e miza, nevoia de îmbunătățiri și faptul că noi producem până la urmă un bun public. Deci, uh, Uh, dacă ne uităm la contextul politicii agricole comune, uh, contribuția noastră nu este suficient de bine văzută Astăzi uh, sunt, uh, uh, se exercită tot mai multe controle, e tot mai multă presiune, dar noi credem că ar trebui să ne uităm să avem o perspectivă pe termen mai lung, să vedem cum Europa poate să-și asume răspunderea pentru producția agricolă, așa cum spune antevorbitoarea noastră, noi avem climatul și terenul propice pentru producția alimentară, dacă ne comparăm cu alte regiuni din lume, dar în orice caz trebuie să ne asigurăm că producția noastră agricolă se face, nu se face în detrimentul Departamentul uh, Mediului. Președintele îl uh, întrerupe pe vorbitor. Ce am învățat din experiență este că nu putem face nimic fără factori implicați, fără clienți. Avem nevoie deci de uh, autoritățile de reglementare și de uh, clienți de, în aceeași tabără. Vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că mi-am depășit timpul. Mulțumesc, uh, domnule Mor. Din păcate, știți că timpul ne presează. Aș dori să dau cuvântul uh, vorbitorului următor. Are acum cuvântul domnul Per Hovander, care este cercetător la uh, Universitatea Suedeză de Științe Agricole. Vă rog, 10 minute. Uh, thank you very much. Uh, I'm Per Hovander, coming from the uh, Swedish University. Mulțumesc foarte mult. Uh, sunt Per Hofander de la Universitatea Suedeză pentru Științe Agricole. Mă bucur mult că îmi oferiți ocazia de a vă vorbi astăzi. Voi vorbi despre noi metode și instrumente pentru cultivarea plantelor, dar voi încerca să evit detaliile prea tehnice. Cu toții apreciem uh, importanța cultivării plantelor pentru uh, o furnizare sigură de alimente care să întâlnească cerințele de siguranță. Um, trebuie să încercăm să um, avem substanțe cât mai nutritive. Plantele sunt uh, pe viitor, vor fi pe viitor și mai importante, tocmai uh, din uh, cauza acestor aspecte. Dar pe viitor avem uh, o economie biologică și dorim să obținem din biomasă molecule cât mai valoroase. Astfel, uh, ne vom confrunta cu o provocare și mai mare pentru cultivarea plantelor. Ceea ce nu se discută la fel de mult este că între biomasă și uh, moleculele viabile este un drum lung care impune eforturi mari și energie multă. Cultivarea adecvată a plantelor poate duce la adaptarea varietăților de plante și a biomasei pentru a se reduce aceste procese și a se reduce nevoile de energie consumată. După cum am spus, cercetarea și cultivarea plantelor merg mână în mână. Se fac multe studii academice în domeniul cultivării plantelor dezvoltăm uh, tehnologii noi, chiar dacă ele sunt folosite în scopuri diferite. De exemplu, uh, marcării pe bază de ADN sunt folosiți și uh, în cultivarea plantelor pentru genotipaj și pentru selectarea liniilor pe care dorim să le cultivăm. Și putem, le putem folosi pentru evaluarea diversității genetice și a moștenirii. Uh, putem um, folosi mecanisme similare pentru a introduce trăsături noi în anumite plante și um, studiem și gene și diferite căi genetice. Cultivarea plantelor are de-a face cu ADN-ul într-un fel sau altul. Um, este vorba de trăsături genetice. Din punctul de vedere al uh, tehnologiei, cred că putem să vorbim despre două fațete. Pe de o parte, evaluăm ce examinăm materialul și uh, luăm decizii pe această bază în legătură cu liniile pe care alegem să le cultivăm și uh, se poate vorbi despre marcări pe bază de ADN sau secvențiere ADN sau putem avea uh, o metodă mai activă de a influența uh, schimbările și atunci putem uh, face încrucișări între genotipuri, putem um, folosi radiația chimică sau putem vorbi despre așa numitul tilling, adică um, un amestec între radiații chimice și uh, tehnologii de selectare genetică foarte eficiente. Putem recurge la modificările genetice conform definiției din directiva 2001-18 și avem uh, și alte tehnologii care au fost uh, dezvoltate Um, in vivo, pentru, gen, pentru mutația genetică in vivo. Nu știm exact dacă acest lucru intră sub incidența 2001-18 sau nu. Nu știm exact cum putem folosi această tehnologie. să mai pregătesc și multe alte tehnologii. Eu voi vorbi doar despre una dintre acestea. Nu am curaj să vă indic pe, pe slide, dar uh, dacă există o enzimă și dorim să creăm o mutație într-un anumit loc, avem uh, o secvență de uh, proteină care este desenată cu albastru. aceasta se combină cu uh, regiunea, cu uh, partea din ADN care se poate atașa, care este reprezentată în roșu. Aceasta poate fi fie prote o proteină, fie ADN. Folosind această tehnologie, se creează un uh, fel de breșă într-un loc unde planta încearcă să se repare. Și atunci se petrece mutația pe care ne-o dorim. Ceea ce diferă față de cultivarea mutațională tradițională este că în această situație putem decide exact în ce loc dorim să aibă loc mutația, ceea ce seamănă cu uh, mutația tradițională este că nu putem decide exact în ce va consta schimbarea, însă putem îmbunătăți uh, procesul. Dacă adăugăm un ADN care cuprinde diferențele sau modificările exacte pe care le dorim, ca un fel de ghid pentru reparația pe care dorim să o facă planta, atunci putem crește probabilitatea de a obține schimbările precise pe care le dorim în locul respectiv, în locul precis. Ca exemplu a ceea ce se poate face cu aceste tehnologii, vă dau uh, exemplul mutațiilor mai simple în locuri mai simple. Știi cu toții, în anumite locuri, știm cu toții situația uleiurilor saturate, care nu sunt la fel de uh, sănătoase ca cele nesaturate. Dar uh, nu vrem nici ca uleiurile să fie prea nesaturate, pentru că ele sunt prea instabile. Prin mutație se poate reduce nivelul de polinesaturare, obținând uleiuri mai stabile, care sunt comestibile. Enzimele care fac aceste desaturări sau nesaturări seamănă între ele. dar ele și diferă între ele în anumite locuri ale secvenței ADN-ului. Folosind acest ghid, pot să transform uh, un ulei nesaturat într-un alt tip de nesaturare și să îmbunătățesc calitatea uleiului altfel. Revin uh, la uh, incidența zonă 18 sau nu. Dacă trimit uh, o proteină și fac această mutație prin uh, introducerea unei proteine în ADN, atunci a, uh, produsul nu intră sub, in, sub incidența 2001-18. De fapt, dacă se aplică sau acest regulament, se stabilește în funcție de trasabilitate. Trasabilitatea permite există atunci când uh, noul produs poate fi diferențiat de orice alte genotipuri ale altor uh, specii de plante. În acest caz nu există trasabilitate. Dacă folosim schimbările limitate pe care le introducem în genom, în genom tot nu putem avea trasabilitate, pentru că nu putem identifica modificări similare în lumea genotipurilor pentru anumite specii. De ce este important acest aspect? Este important pentru că există o diferență extraordinar de mare în costurile uh, implicate de uh, dezvoltarea de noi varietăți de plante folosind tehnologii reg reglementate și costurile implicate de folosirea tehnologiilor care nu intră sub incidența acestei directive. Anumite uh, instrumente sunt mai ieftine pentru anumite uh, companii dacă vor duce la uh, varietăți de plante care nu sunt reglementate. Este tipul marcărilor ADN, care sunt foarte populari în rândul întreprinderilor mici. 2001 este, creează multe probleme întreprinderilor mici. Este greu de gestionat de acestea. Câteva observații personale acum. Când discutăm aceste tehnologii tindem să intrăm în aceeași oală cu dezvoltarea tehnologică, practicile agricole, corporații mari, globalizare și așa mai departe. Însă avem nevoie de noi varietăți de plante pentru a uh, ne asigura că economia poate rămâne durabilă și uh, biologică. Trebuie să vedem dacă putem introduce tehnologii noi în uh, cutia cu instrumente europeană pentru uh, cultivarea plantelor. Care va fi uh, această, cum se va defini această cutie cu instrumente pe viitor? Aceasta este întrebarea. Vă mulțumesc foarte mult. trei experti. Trecem acum la ultimul expert, doamna Ronald de la Patologia Plantelor și Centrul Genomului din California. Doamna profesoară, aveți cuvântul 10 minute. is it this one? Okay. Okay. Thank you for including me in these discussions. It's an honor to be. Mulțumesc pentru că m-ați invitat la această dezbatere. Este o onoare pentru mine să particip la această audiere. Aș dori să vă vorbesc despre uh, He's been farming organically. Uh, uh, soțul meu, <laughs> care este uh, fermier, produce bumbac uh, biologic. El și predă la Universitatea din California, vorbește foarte mult despre cultivarea, despre modificarea genetică a plantelor și despre comercializarea lor. Eu sunt geneticiană, s-ar putea să credeți că uh, Uh, agricultura biologică și genetica se află la două poluri opuse. Poate credeți că nici nu vorbesc cu soțul meu, nu e adevărat. Uh, uh, și aceasta pentru că avem același obiectiv, respectiv producerea ecologică cât mai curată a plantelor. Mulți fermieri ne-au întrebat dacă modificarea genetică produce plante sau alimente suficient de sănătoase și am încercat să răspundem la aceste întrebări și scopul nostru e să explicăm în ce măsură modificarea genetică și uh, uh, producerea biologică, organică de uh, alimente se aseamănă. Știm că producerea organică, biologică a plantelor e foarte importantă. Credem că fermierii trebuie să se ocupe de multe aspecte, de exemplu um, um, fertilitatea solurilor, de asemenea să combată paraziții, um, Aici aveți uh, o poză din Davis. Vedeți cum arată un câmp uh, cu diversitate genetică uh, și aici aveți un logo al organismului nostru, deci pentru o agricultură cât mai durabilă. E foarte important pentru noi, dar avem nevoie și de cultivarea plantelor de plante modificate genetic, pentru că credem că agricultura biologică nu poate să rezolve toate problemele legate de cultura plantelor. Știm foarte bine că există foarte mulți paraziți, multe boli și uh, practicile uh, agricole convenționale obișnuite nu pot să facă față acestor uh, atacuri. Și de aceea toți fermierii, inclusiv fermierii care practică agricultura biologică, se bazează pe semințe îmbunătățite genetic. Și așa cum s-a spus înainte, există foarte multe moduri de a îmbunătăți genetic semințele. Aveți aici um, câteva poze, aveți conopidă care a fost introdusă în secolul 17 de culori diferite, pentru că e vorba de gene diferite, pentru cu culori diferite. Uh, avem uh, aici mutații spontane, e vorba de mutații care au avut loc în uh, Canada și care s-au răspândit foarte repede. Aici aveți grâu, un grâu foarte cunoscut în Italia, el se numește crasa, a fost dezvoltat prin radiații, deci Uh, culturile au fost uh, iradiate, au rezultat mutații genetice și astfel s-a făcut uh, această selecție naturală a grâului cu bob mic. Aveți aici și alte tipuri de mutații naturale, spontane, deci există foarte multe moduri în care apar modificări genetice în regnul vegetal. Practic, tot ce mâncăm a fost modificat genetic de-a lungul miilor de ani. Există schimbări foarte importante la nivelul uh, genomului și agricultura biologică mai folosește și uh, semințe modificate genetic, se bazează pe semințe pentru uh, producție. Aveți aici un exemplu de semințe produse în California care au rezultat în urma radierii și aceste semințe poartă eticheta semințe produse biologic. Deci agricultura biologică este foarte importantă Uh, în SUA avem această, acest marcaj, uh, această marcă. Uh, vorbim de semințe modificate. Mulți fermieri își cumpără semințele de la companii private care produc semințe, dar în orice caz e clar că la nivel mondial companiile private joacă un rol foarte important și Uh, uh, companiile care uh, practică semințele hibride. Există totuși semințe care nu sunt preferate, e ce în Europa se numește organisme modificate genetic. Eu vorbesc doar de modificare genetică fără a insista prea multe organisme. Doar astfel se poate practica agricultura biologică și vă pot da câteva exemple Uh, în care intervin, uh, intervine modificarea genetică. Putem vorbi de gene foarte asemănătoare, uh, dar fiecare plantă e diferită, fiecare pământ e diferit, fiecare fermier e diferit și consumatorii sunt diferiți. Poți să, fii un, să practici agricultura de subsistență sau să fie o mare exploatație din Europa. Și aici intervine uh, uh, agricultura modificată genetică. Aveți aici un exemplu, o poză cu de papaya. Uh, e vorba de un fruct uh, infectat cu un virus, uh, uh virusul uh, pătării inelare. Uh, nu există niciun fel de metodă biologică pentru a uh, controla această boală. Nu există nimic, nu există nicio substanță care să poată să fie pulverizată pentru a preveni sau a trata această boală. În anii 50, uh, acest virus a uh, devastat pur și simplu culturile din, uh, de pe insula Oahu. Fermierii n-au avut alte alternative, a trebuit să se mute pe altă insulă, în Hawaii, știu că vorbesc prea repede, opriți-mă dacă uh, vorbesc prea repede pentru că se interpretează. Deci uh, și-au uh, mutat culturile pe altă insulă care nu fusese contaminată de acest virus. Dar în 1992 virusul a apărut și în livezile de papaya din Hawaii și încă o dată toată producția de papaya a fost compromisă. În 1995 Uh, producția a scăzut de 20 de ani. Dar apare și un personaj pozitiv uh, în această poveste. E vorba de Denis Gonzalves, uh, este un fermier din Hawaii, a lucrat într-o fermă, apoi a mers mai departe la studii, a studiat culturile modificate genetic și a studiat mai ales istoria culturilor de papaya în statul său natal. Deci și-a dat seama că dacă poate să separe o, uh, o, o sușă de virus și dacă o încrucișează cu uh, un alt uh, virus, această cultură devine uh, rezistentă la acest virus. Sigur că este foarte greu, e, e un procedeu uh, destul de greu, dar a hotărât să breveteze această, uh, acest procedeu în anii 80, deci a luat uh, o parte din virusul uh, uh, respectiv și l-a inoculat în uh, culturile de papaya. Sigur că e puțin uh, diferit, dar se asemă, uh, uh, procedeul e asemănător cu cel al vaccinării. Știți că copiii sunt vaccinați, Uh, pentru a fi protejați împotriva bolilor infecți uh, infecțioase. A fost într-adevăr o poveste de succes. Pentru, vedeți aici uh, în poză aveți culturi de papaya, în mijloc aveți culturile modificate genetic. Încă o dată, a, a, aici a fost Uh, doar un atac al uh, mic al uh, virusului respectiv și apoi pe margine aveți culturile de papaya care nu au fost vaccinate, să spunem așa. Vedeți diferența, e foarte clară. Aș dori să subliniez că e vorba de un proiect neguvernamental, non-profit. Semințele au fost distribuite, deci semințele astfel tratate au fost distribuite producătorilor. Um, aceste, această papaya uh, modificată genetică nu are decât uh, um, uh, resturi foarte mici de, din acest virus. 20 de ani după comercializarea acestor fructe, nu există niciun fel de, orba, de abordare convențională sau biologică pentru controlarea acestei boli. 90% din papaya consumată în California este modificată genetic. Și mie îmi place să dau acest exemplu pentru că um, oglindește foarte clar felul în care tehnologia bine folosită dă rezultate. Nu ne putem baza, baza doar pe o uh, tehnologie, să spunem că practicăm, pra, practicăm metode convenționale, tradiționale sau doar uh, modificarea genetică pentru a rezolva problemă. Dar întotdeauna e important să găsești soluția sau combinația de soluții pentru o cultură într-un anumit uh, loc. Uh, chiar astăzi există cetățeni, există oameni în uh, Hawaii care nu uh, sunt de acord cu culturile modificate genetic, dar consumă această papaya pentru că uh, au văzut cât de importante că sunt consecințele pentru economia statului, pentru fermele respective și pentru consumatorii în general. Aș dori să vorbesc acum despre o altă tehnologie. Aveți aici un un uh, uh, parazit, o insectă, uh, care iese din uh, ou. Această insectă este unul dintre paraziții cei mai devastatori uh, pentru culturile de uh, bumbac din întreaga lume. Se estimează că un sfert din pesticidele din lume sunt folosite doar pentru a, uh, uh, pentru a face față acestei, um, acestui parazit jumătate din aceste pesticide sunt considerate cancerigene sau potențial cancerigene. Și acesta este uh, motivul pentru care acest parazit a fost o adevărată țintă a uh, agriculturii modificate genetic. Deci s-a încercat să se controleze această infectă uh, prin modificare genetică și nu prin um, folosirea de pesticide cum se procedează în ADN-ul acestei insecte se uh, inoculează o genă numită BT. Este folosită pentru, uh, mai ales în agricultura biologică. E o proteină care este inoculată în ADN-ul respectiv. Îmi place să dau acest exemplu pentru că uh, acum, după 25 de ani, Uh, știm că uh, folosirea acestor culturi modificate genetic cu BT au uh, redus foarte mult pesticidele folosite. Aceste culturi sunt folosite mai ales în SUA, în India și China. Nu se mai folosesc insecticide și astfel Uh, se încurajează diversitatea pentru că uh, se pot dezvolta alte insecte. E foarte important pentru că știm că întotdeauna când uh, se șprează, se pulverizează un pesticid, sunt omorâte și celelalte insecte. Aici aveți o hartă foarte interesantă. S-a folosit pentru prima dată culturi modificate genetic în 1997, 28 de uh, Uh, state folosesc astfel de culturi modificate genetic uh, și Bangladeshul a adoptat acest tip de culturi pentru a reduce pesticidele. Uh, alte chestiuni interesante, chiar aici unde se află Belgia, nu există culturi modificate genetic. De altfel, în multe părți din Europa, cu câteva excepții, de exemplu, în Spania, există culturi porumb modificat genetic și în Italia există doar o fermă în care se cultivă porumbul modificat genetic. Ce mi se pare interesant este că această tehnologie a fost adoptată rapid, mai ales de țările dezvoltate uh, culturile modificate genetic sunt uh, uh considerate tehnologia cea mai ușor de adaptat, adoptat. Fermierii uh, au văzut imediat uh, avantajele acestor culturi. Dacă vă uitați la anul trecut, vă dați seama că uh, culturile modificate genetic au uh, depășit culturile convenționate în lumea dezvoltată. Uh, și aceasta pentru că fermierii reduc pesticidele care costă foarte mult și astfel rentabilizează investițiile lor. Deci, știm că în Europa există foarte multe preocupări, ca și în SUA. Uh, în legătură de faptul că semințele vor fi controlate la nivel uh, mondial de uh, câțiva uh, actori cheie. E o dezbatere foarte importantă. Sigur că noi uh, dorim să uh, sprijinim diversitatea genetică. Nu ne dorim ca doar o companie să producă toate semințele plantate pe pământ. Dar uh, Uh, Consiliul Uniunii Europene a, a, a uh, estimează faptul că până în 2015 majoritatea a, uh, culturilor din a, Asia și din America Latină vor fi modificate genetic. Deci tot se va miza tot mai puțin pe companiile americane pentru semințele de acest tip. Și în încheiere aș dori să vă reamintesc că există un consens științific Uh, există 2 miliarde de acri plantați, 20 uh, de uh, tipuri de culturi și domnește un consens științific, aici nu vă mă refer doar la poziția mea sau a colegului, e vorba de cercetători din întreaga lume care sunt de acord că culturile uh, care sunt comercializate sunt, uh, uh, nu sunt periculoase pentru sănătatea umană nu putem spune că putem garanta că toate culturile care sunt uh, studiate în laboratoare sunt sigure, dar uh, cele comercializate sunt sigure pentru sănătate. Uh, un alt beneficiu foarte important este reducerea cantității de insecticide. Am văzut acest lucru cu uh, uh, bumbacul. Poate mulți dintre dumneavoastră ați auzit de Golden Rice. Un, e vorba de o uh, sămânță publică care uh, va fi pusă pe piață pentru uh, uh, um, culturi, pentru culturile din țările cele mai sărace. Sigur că atunci când modifici uh, genetic uh, o cultură, există și riscuri, dar am explicat faptul că uh, modificările genetice se fac și natural. Dar dacă facem comparație între celelalte metode de modificare genetică, noi considerăm că metoda noastră este mai sigură. Și apoi trebuie să luăm decizii de la caz la caz. Eh, care sunt eh, instanțele care au decizii. E vorba de Autoritatea pentru Securitatea Alimentară din Europa, dar nu e vorba doar de EFSA, ci și de Organizația Mondială a Sănătății. Apoi Asociația pentru Progresul Științific. E vorba de o organizație de renume din eh, lume. Deci orice organism, orice instanță care a studiat acest domeniu a ajuns la aceeași concluzie. În încheiere aș dori să vă reamintesc de progresele înregistrate în acest domeniu al modificării genetice. În anul 2000 a fost, uh, uh, a fost descifrat genomul primei plante. A fost nevoie de 70 de milioane de uh, dolari și de 500 de persoane. Acum, însă, în 2014, va fi nevoie doar de 2 până la 3 persoane și va costa doar 99 de dolari. Uh, avem uh, mai multe genomuri. Genomul uh, bananei, al grâului, al, al porumbului. Nu e vorba doar de, variet, de, de, de soiuri unice. Proiectele încearcă să țină cont de diversitatea imensă care a fost pierdusă, pierdută prin metodele convenționale practicate în ultimile mii de ani Trebuie să folosim toate tehnologiile uh, disponibile pentru a face față provocării uh, uh, populației în creștere. Știți că asta va fi cel mai greu, să hrănim populația lumii fără a distruge mediul înconjurător. Și apoi, cred că trebuie să ne gândim la agricultura durabilă. Trebuie să ne gândim și la alte aspecte, impactul social, economic și de mediu. Trebuie să producem hrană care este accesibilă pentru uh, săraci, uh, care să aducă profit fermierilor și care să permită fermierilor să aibă o viață decentă în condiții sau să producă în condiții, uh, în condiții modeste. Apoi trebuie să reducem folosirea de pesticide și de insecticide toxice. Uh, credem că, dacă considerăm că semințele sunt tratate separat, fără a ține cont de uh, obiectivele agriculturii durabile, se procedează greșit. Deci, în concluzie, avem nevoie de aceste două tipuri importante de agricultură, respectiv agricultura modificată genetic și uh, practicile uh, biologice pentru a uh, obține o agricultură durabilă. Vă mulțumesc!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 Mulțumesc foarte mult tuturor. Am uh, ascultat multe idei interesante în legătură cu chestiuni pe care le putem uh, discuta. Dar uh, sunt câteva chestiuni foarte importante în informațiile care ne-au fost furnizate. Pe de o parte, în acest moment, suntem în curs de dezvoltare direct genetică a culturilor și este foarte important să știm exact cum și când au ajuns pe masa noastră legumele. Dacă au fost uh, manipulate într-un fel sau altul, modificate și în ce măsură au fost modificate. Dacă au fost cumva modificate dincolo de limitele permise de legislație. Este foarte importantă tehnica de care vom avea nevoie pentru a ne putea confrunta cu provocările care ne așteaptă. Ideea americană a agriculturii organice cu culturi modificate genetic este incredibilă. Însă noi nu suntem obișnuiți să gândim în acești termeni și pur și simplu nu, nu putem să acceptăm această idee. A cerut cineva cuvântul? Domnul Agnew are cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări extrem de interesante. E foarte interesant să vedem că un uh, agricultor uh, organic spune că se pot cultiva culturi organice cu semințe modificate genetic, dacă asta este ce ați spus. Da, mai mult sau mai puțin asta am spus. 1,1% uh, din caloriile globale sunt produse din uh, agricultura organică și 2% din producția agricolă în uh, lume. Agricultura organică este un sistem înființat și nu sunt permise culturile modificate genetic. Nu vrem să schimbăm uh, definiția agriculturii organice, dar vrem să folosim cele mai bune practici pentru a crește durabilitatea acestui tip de agricultură și folosim cele mai bune semințe disponibile. Să spunem altfel lucrurilor. E foarte, e așa un uh, puțin aer proaspăt, să spunem că un agricultor organic ne spune că um, plantele modificate genetic nu ne aduc pe marginea prăpastiei. Uh, Unul dintre criteriile pe care le-ați menționat uh, a fost schimbarea climatică. Ați spus că de la început și până la punerea pe piață unei, unei semințe modificate genetic uh, trec 15 ani. În urmă cu 15 ani oamenii vorbeau despre schimbările climatice și spuneau că verile vor deveni mai calde și mai uscate și că iernile vor deveni mai uh, lungi și mai umede. Și dumneavoastră presupun că ați răspuns la acest, această observație. Uh, Uh, cum ați răspuns la acea situație? Noi am văzut că uh, iernile au devenit tot mai reci, că seceta în timpul verii e tot mai cruntă. Uh, cel puțin două ierni foarte reci am simțit pe pielea mea aici. Deci, cum ați răspuns dumneavoastră la plângerile lobby-ului ecologist în urmă cu 15 ani și care sunt consecințele? Uh, Am avut și uh, veri uh, extrem de ploioase care au uh, adus cu ele multe boli ale plantelor. Eu sper că nu l-ați ascultat pe El Gore și pe fanaticii lui și că ați acționat puțin diferit. Vă rog să-mi confirmați că ați făcut-o. În legătură cu boala cartofului, doar de 90 de ori pe sezon ne este permis să um, folosim um, pesticide pentru această boală. Se pare că ne dezamăgește chimia pentru că aceste 19 pulverizări nu au fost suficiente. Uh, Ieri se pare că o uh, femeie a cumpărat uh, banane de la un uh, supermarket în Salisbury și că ele erau acoperite de un dăunător toxic. de un fel de păianjen. Există vreo metodă genetică prin care putem evita afectarea bananelor de către acești păianjeni? Uh, sunt vreo cinci partide politice uh, în Anglia, în Marea uh, Britanie, care sunt, din care patru sunt împotriva modificărilor genetice. Acestea sunt considerate toxice. Dacă spunem ceva în favoarea modificării genetice, uh, îi supărăm lobby-ul ecologist. Oamenii Există câteva persoane, printre care și doamna McIntyre și eu, uh, spun în continuare că nu e nimic în regulă cu uh, alterarea genetică a semințelor. Mulțumesc. Doamna Clas are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ați dat. Ca și Comisie Agri, aș dori ca aceste explicații să fie date efectiv, pentru că atunci când ne uităm la public, ne dăm seama că sunt uh, multe fețe care arată un mare interes pentru această comunicare. Bineînțeles, multe dintre fețe aparțin grupului nostru. Dar și eu sunt interesată de intervenția uh, dumneavoastră, de intervenția vicepreședintelui și a președintelui nostru. Cred că trebuie să încercăm să distingem problematicile legate de mediul național. Avem experți și cred că trebuie să profităm de prezența lor. Ați vorbit despre selecția plantelor, care poate să dureze până la 10-12 ani. Cine ar trebui să fie respons de punerea de comercializarea semințelor pentru o producție mai durabilă. Știm că vrem să avem randament mai bun, că uh, umanitatea trebuie să fie săturată pe termen lung, să aibă suficientă mâncare. O astfel de cercetare, o astfel de dezvoltare nu agricultorii vor putea să o facă și niciun caz singuri. Oare ar trebui să fie o întreprindere însărcinată cu acest lucru sau un guvern? sau, altfel spus, distinția între reproducere și OMG-uri de îndată ce auzim de organisme modificate genetic, ni se ridică părul, suntem în stare de alertă, toată Europa este într-o astfel de stare. Și adevărat că și presa are un cuvânt de spus aici, pentru că multe eh, dintre idei sunt vehiculate în toate sensurile, în toate direcțiile. Iar eh, ceea ce ne trebuie noi este de fapt o informație obiectivă. De aceea v-am pus aceste întrebări, doamna Roland. Frontierele între aceste problematici sunt vagi. Selecția plantelor presupune modificarea plantei. Frontiera față de modificarea genetică este chiar atât de subțire. E adevărat că nu avem nevoie de conopidă roz sau violetă. Nu, despre așa ce, nu de așa ceva are nevoie umanitatea, ci de plante uh, care au nevoie de mai puțină apă pentru a fi produse, de plante care să aibă un randament mai mare și acesta este problematica legată de țările în curs de dezvoltare mai ales. Acesta este obiectivul cercetării și cine face o astfel de cercetare? Marele argument împotriva semințelor deținute de o singură întreprindere și nu dau nume, aici toată lumea știe despre cine vreau să vorbesc, știm foarte bine că lumea întreagă se opune unor astfel de întreprinderi. Când vă ascultam, mă gândeam oare să fie vina noastră europenilor faptul că cercetarea se face dincolo de frontierele noastre? Cine în Europa mai poate să facă o astfel de cercetare? Pentru că uh, Acest lucru nu poate fi făcut decât în mari întreprinderi, datorită costurilor pe care o astfel de cercetare le presupune. Și de aceea noi obținem poate semințe pe care nimeni nu are nevoie. Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care aștept să mi le dați. Domnul Iot, Iah. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă. Mulțumesc de asemenea pentru aceste explicații uh, date de experții care au fost invitați astăzi printre noi. Sunt întru totul de acord cu colega noastră. În ceea ce mă privește, eu aș vrea să vă invit să nu vă adresați doar comisiei noastre, ci și unui public cât mai larg posibil. Eram la școală când se vorbea deja despre genetică în termen de marea găselniță a viitorului. Ce s-a petrecut între timp? Ce am făcut noi greșit? În Europa, Europa există un soi de denigrare a OMG-urilor. Iar dumneavoastră ați spus ceva cât se poate de just. Genul genetic este un soi de prelungire a reproducerii, dar prin alte mijloace. Și când eu încerc să spun acest lucru, spun de exemplu, un techel este ca un soi de lup care ar fi modificat genetic. Dar, din păcate, nu avem suficient de mult timp pentru a explica în detaliu astfel de lucruri trebuie să dăm explicații din ce în ce mai rapide. Primul expert ne-a spus că durabilitatea trebuie depolitizată și cred că toată lumea înțelege. Durabilitatea a fost folosită la modul exagerat Trebuie să găsim un limbaj mai simplu pe care toată lumea să-l înțeleagă și să explicăm publicului larg, astfel încât argumentele să fie cât se poate de clare. Știm cu toții că multă lume habar nu are că o cultură tradițională a trebuit să treacă prin anumite transformări pentru a ajunge la randamentul actual. Nu exclud ideea de radioactivitate. Între timp am înțeles de asemenea cu toții că adevărul se află undeva la mijloc și întrebarea pe care vă pun este următoarea. Oare am putea să punem punct acestui tip de dezvoltare? Sau, altfel spus, extraterestrii nu sunt oare deja printre noi? poate că Europa ar, fi, ar da dovadă de inteligență dacă ar organiza o dezbatere academică, universitară în această incintă. Ați vorbit despre producția de energie. De ce avem nevoie de noi tehnologii? Pentru că această tehnologie este periculoasă pentru dumneavoastră? Da sau nu? Și în fine, ultima întrebare. Acordăm o foarte mare importanță coexistenței, pentru că aceste tehnologii genetice sunt foarte subreprezentate. Prin urmare, acordăm uh, o mare in, un mare interes agricultorilor clasici, celor care produc produse bio, chiar și celor care uh, produc uh, organisme modificate genetic. Ei trebuie să colaboreze. Este o posibilitate pe care dumneavoastră o considerați utilă? Ne rămân doar câteva minute, vă rog. Deja s-au spus foarte multe lucruri. Fragen Sie sich dann mal, warum so wenig hier sitzen äh, bei, bei der Liste der Sprecher. S-au spus uh, foarte multe chestiuni ridicole că nici măcar nu mă voi uh, nu, nu, înce nu voi începe să le combat. Dacă avem uh, această listă de oratori, am putea crede că ne aflăm în fața asociației care apără ingineria genetică. Da, le tot spunem oamenilor uh, că tehnologia genică reprezintă tehn uh, progresul. Însă există uh, agricultură care evoluează foarte bine fără inginerie genetică. Am, l-am ascultat pe, cel, pe reprezentantul KWS, care a vorbit despre depolitizare în ce sens trebuie să depolitizăm? Până la urmă trebuie să ne lăsăm pe mâinile tehnologiei genetice pur și simplu, să nu mai discutăm? Eu cred că încurcăm merele cu perele aici. Prima imagine care ne-a arătat uh, evoluția, creșterea randamentului, care e tot mai mare, eficiență tot mai mare, aș vrea să-mi explicați de ce în Europa și în alte uh, zone ale lumii uh, încă suntem la limitele randamentului. Există o limită și în creștere, trebuie să recunoaștem acest lucru. Dacă ne gândim la cele mai bune regiuni din Anglia, din Regatul Unit, unde uh, cultura de grâu a avut un uh, randament infernal, trebuie să nu, nu putem să renunțăm la tot ce s-a întâmplat și să uh, dăm foc totului doar pentru că avem acum la dispoziție ingineria genetică se vorbește despre 99% din culturi care ar putea să supraviețuiască datorită ingineriei uh, genetice. Una este rezistența la fosfat și alta este uh, bumbacul BT. Poate că în 20 uh, de ani nu va mai exista nimic, nu vor mai exista aceste culturi deloc. Colegul din spatele meu are tot timpul discursuri care neagă până și existența uh, schimbărilor climatice. Tot auzim aceste observații, aceste afirmații în comisia noastră. Doamna Maghines. Um, Mulțumesc. După cum uh, vedeți, doamnă profesoară, ați, uh, doamnă profesor, ați creat aici mare vâlvă și vă aplaud. Vedeți că am uh, sosit uh, târziu pentru că a trebuit să fiu prezent în altă reuniune. Mă așteptam la o prezentare uh, foarte plictisitoare. Noi trebuie să ascultăm destul de multe astfel de prezentări. Dar cred că prezentarea dumneavoastră și cea antevorbitorului dumneavoastră conțin informații de calitate care trebuie să fie analizate um, cu calm. Un lucru noi femeile putem să pe care noi femeile poate că suntem singurele care putem să-l facem. Ați spus un lucru foarte important, și anume că vă confruntați cu controle, um, restricții și interdicții. Ați spus că acest lucru uh, este uh, un fel de campanie împotriva um, înființării de noi varietăți. Spuneți-ne unde ne înșelăm și ce am putea să îmbunătățim. Domnul profesor Ronald, ați spus uh, câteva chestiuni uh, în legătură cu ingineria genetică. Uh, sunteți un om de știință, nu cred că veniți aici ca să ne spuneți uh, minciuni și cred că ne-ați spus, ne-ați vorbit despre două cazuri care reprezintă informații științifice. Ați spus că avem nevoie de tehnologii adecvate, un comentariu foarte interesant. Cred că trebuie să definim ce înseamnă tehnologii adecvate. Și iarăși aud bombăneli pe aici, pentru că oamenii vin în sală cu idei preconcepute. Dacă nu ar fi, uh, s-ar fi uh, făcut modificări genice la papaya sau la um, bumbacul acela, care ar fi fost consecințele? Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Văd că această dezbatere este foarte interesantă profităm de participarea experților uh, care contribuie la um, o dezbatere solidă. Până la urmă, suntem într-o analiză în care, pe de o parte, OMG-urile sunt răul absolut sau uh, medicamentul minune. Uh, deci, întotdeauna suntem într-o situație în care avem fața și reversul. Cred că o cale de mijloc trebuie căutată și găsită. Noastră ne-ați uh, dat niște piste și vă mulțumesc. În Franța, țara mea, Există, de exemplu, un grup care a fost constituit și s-a intitulat Agricultură intensiv ecologică. Prin urmare, pot fi uh, uh, împreună aceste două elemente, dar trebuie să ne referim și la o politică, pentru că este vorba de politică și am putea să adăugăm și adjectivul pragmatic, să fim mai pragmatici și să vedem de ce avem nevoie. Din ceea ce am auzit, am reținut o serie de idei. Trebuie să răspundem cererii consumatorilor, să răspundem în termen de cantitate care ne este cerută, solicitată și avem nevoie pentru asta de de un anumit randament, avem nevoie de indicatori de valoare, pentru că nu știm dacă ajungem sau nu la un obiectiv fără indicator și am auzit vorbindu-se și de durabilitate depolitizată. E bine, despre asta este vorba și până la urmă suntem pe o cale pozitivă. Dar ar trebui să ne mai oferim și niște mijloace pentru a ieși din dogmatismul în care unii sau alții se află, indiferent de situația sau poziția pe care o au. Uh, acest dogmatism împiedică, practic, bunăstarea consumatorilor, ceea ce ne interesează pe noi. De asemenea, am auzit vorbindu-se foarte mult de selecție genetică pentru a evita bolile. Eu consider că am putea să păstrăm ceea ce este tradițional. Și vă dau o explicație. În regiunea mea, prima regiune agricolă din Franța, avem un soi de ceapă, ceapă tradițională. Care sunt căile pe care le-am putea găsi pentru a păstra aceste sușe tradiționale și care trebuie păstrate pentru că reprezintă atât o valoare culturală, istorică, dar și o valoare adăugată în termen de consum sau de producție, de calitate.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 Câteodată când se vorbește despre culturile modificate genetic, e ca și când ar fi avea de-a face cu diavolul în lumea noastră civilizată. Dar știm cu toții că ingineria genetică, cultivarea plantelor, uh, se practică, uh, conștient sau nu, de la, uh, din vremuri memoriale. Și Uh, că e vorba de agricultură sau de alte domenii ale economiei, trebuie să ne asigurăm că uh, ele produc uh, bunuri pe care consumatorii doresc să le cumpere. Și cred că în Europa trebuie să ne dăm seama că majoritatea consumatorilor nu își doresc aceste produse modificate genetic. Punct. Eu sunt agronom la bază și știu că aceste plante, deci am, am cultivat uh, plante modificate genetic. Uh, nu o să spun acum dacă e bine sau nu, dar în orice caz știu că aceste plante, aceste produse nu sunt dorite în Europa. Însă, atunci când vorbim despre uh, tehnologii, trebuie să le spunem uh, nu pentru viitorul uh, apropiat și aceasta uh, ținând cont de faptul că uh, diferența între tehnologiile de cultivare a plantelor și modificarea genetică, această frontieră este uh, foarte neclară. Mulți uh, experți au spus acest lucru. Uh, domnul Iar a vorbit și el despre acest aspect. Mutațiile pot avea loc și în mod uh, natural, în natură au loc mutații uh, genetice în natură care pot fi uh, reproduse și prin uh, tehnologie genetică. Deci, dar când facem modificare genetică, nu facem decât să selectăm genele cele mai performante. Dar atunci când vorbim de organisme modificate genetic, intervenim în regnul general. Poate că natura nu ar proceda la fel deci uh, trebuie să facem diferența între mutațiile naturale și uh, modificarea genetică, ingineria genetică. Opiniile vorbitorilor au variat uh, foarte mult uh, în legătură cu ce se poate face în acest domeniu al cultivării plantelor din punct de vedere tehnologic. Dacă în urma presiunii opiniei publice pe viitor vom fi obligați să refuzăm aceste organisme modificate genetic, să uh, nu le uh, dăm posibilitatea să existe pe piață, aș dori să mă întreb uh, ce se întâmplă cu fermierii care produc astfel semințe. Mă întreb ce se va întâmpla cu ei pe viitor. Mă întreb dacă e sigur că la nivel internațional nu o să mai fim competitivi dar poate că va trebui să găsim alte mijloace pentru a uh, îmbunătăți performanța plantelor noastre. Mulțumesc, Herbert. A cerut din nou cuvântul Peter Iar. Nu, nu mai vrea cuvântul. Foarte bine, atunci putem să redăm cuvântul uh, oaspeților noștri, experților. Începem cu domnul Mur. După aceea uh, îi dăm cuvântul domnului Hovander și apoi doamnei Ronald. Vă rog, trei minute aveți la dispoziție, nu prea mai avem timp. Mulțumesc. În trei minute nu pot să fac minuni, dar o să încerc să răspund la întrebări în ordine. Domnul Egnu a întrebat cum facem față nevoilor. Procesul de cultivare a plantelor pentru că vorbeam de aceste termene foarte îndelungate, încearcă să anticipeze tot felul de opțiuni. Uh, de exemplu, în cazul culturilor grâului din Regatul Unit, uh, facem 2000 de uh, încrucișări și obținem 2 milioane de semințe și în 10 ani avem două produse comercializabile. Și în uh, acești 10 ani ne asigurăm că aceste produse sunt adaptate la mediu și așa mai departe, la condițiile de cultură. Uh, deci această parte de uh, gestiune a riscului și de adaptare la cerințele pieței e foarte importantă atunci când ne facem planificarea activității. Mai mulți uh, uh, eurodeputați au pus această întrebare, domnul nu a pus-o primul, dar a revenit uh, cumva în uh, multe intervenții, a fost uh, legată de depolitizarea uh, durabilității. Cred că poate uh, depolitizarea nu e cuvântul cel mai bun, cred că trebuie să fim obiectivi, să încercăm uh, să măsurăm uh, uh diferit uh, durabilitatea Există foarte multe uh, uh, animozități, foarte multe tensiuni în jurul acestui subiect care ne împiedică să obținem uh, pro- progrese. Deci când uh, se folosesc uh, standarde, parametri măsurabile atunci toată lumea e de acord. O a doua întrebare dacă aceste evoluții ar trebui să fie făcute în sectorul privat sau în sectorul public. Eu cred că ar trebui ambele sectoare să fie implicate. Sectorul privat Uh, se dezvoltă pe uh, piețe foarte uh, mici. Deci dacă vă uitați la furnizorii de tehnologie, cei mai importanți din lume, vă dați seama că se ocupă de culturi la scară largă, de porum, de exemplu, sau bumbac, în Europa, datorită poverii administrative, a reglementării și așa mai departe, ne dăm seama că situația e diferită. Deci există Uh, cred, motive pentru care să încurajăm cooperarea între sectorul public și sectorul privat. Chestiunea opiniei publice, domnul Iar a menționat-o, la fel ca și domnul Dorfman. Aș dori să abordez această mm, chestiune uh, dintr-o perspectivă diferită. Opinia publică este informată în mod uh, diferit. Ne întrebăm dacă e cu adevărat uh, bine informată sau dacă se ține cont de uh, chestiunile societale. Uh, se schimbă însă mentalitatea pentru că constatăm că există multe îngrijorări legate de producția durabilă pe viitor. Și cred că se schimbă și felul în care opinia publică percepe aceste tehnologii potrivite. Și aici sunt de acord cu ideea că folosirea adecvată a tehnologiei e de competența uh, autorităților de reglementare. Iar în ceea ce privește sectorul privat, noi trăim din ce ne permit uh, clienții noștri să facem. Deci noi trebuie să ținem cont de cerințele lor. Uh, dar uh, autoritățile de reglementare pot da tonul și aici cred că e o diferență esențială între abordarea publică și abordarea privată. Apoi, problema coexistenței culturilor este foarte importantă și foarte dificilă. Uh, știm că coexistența este foarte greu de organizată uh, pe uh, piața produselor alimentare. Eu n-aș spune că coexistența nu ar trebui să mai fie un obiectiv. Uh, avem Uh, opinii publice foarte diferite, avem un uh, evantai de factori implicați și trebuie să uh, continuăm să încurajăm coexistența. Deci credem că coexistența este un ideal pentru că e vorba de, de culturi foarte importante. Cred că mi-am depășit cele trei minute, deci mă opresc aici. Mulțumesc, domnul Hofander. Jag tänkte först beröra just eh, den stora majoriteten i Europa som inte vill köpa. Voi vorbi eh, despre marea majoritate a europenilor care nu doresc să cumpere acest tip de produse. Sunt convins că așa este, că majoritatea europenilor nu doresc să cumpere astfel de eh, produse, că ei urmăresc un tipar de consum încă foarte tradițional și nu doresc să se informeze în legătură cu aceste chestiuni. analizând tiparul de consum, vedem uh, clar că europenii sunt mai tradiționaliști. Însă noi suntem în curs de dezvoltarea unei tehnologii și uh, atunci când vorbim despre modificări genetice care pot apărea și în natură, acest gen de mutații putem să le producem prin agenți chimici. Noi introducem tehnici de identificare pe care le putem apoi urmări, putem face o monitorizare. Eu v-am descris tehnicile pe care le folosim și v-am explicat uh, și modificările genice tradiționale. În modificările genice tradiționale, sunt, se, printre acestea tradiționale, normale, se petrec multe pe care noi nu le dorim. Dar noi putem dezvolta tehnologii prin care să eliminăm aceste mutații nedorite, încet, încet. Procesele nu diferă foarte mult între ele. Putem să îmbunătățim încet, încet hâncile tradiționale și inclusiv mutațiile care se petrec natural. Aceasta a fost, fapt, singura întrebare care mi-a fost adresată direct mie. Alla profesoressa Pamela Ronald. Doamna Ronald are acum cuvântul pentru ultimile răspunsuri. Mulțumesc tuturor pentru atenție, mulțumesc pentru întrebări. În ce privește parteneriatele public-privat, și eu sunt de acord, trebuie să uh, avem atât aport public cât și privat. Eu mă ocup, uh, eu lucrez în domeniul public, eu mă ocup de uh, de orez, uh, de mei, uh, de uh, banane și așa mai departe. E vorba de culturi de subsistență și câteodată aceste ferme nici măcar nu sunt luate în calcul atunci când se vorbește despre cercetarea privată. Și de aceea cred că sprijinul public, finanțarea publică sunt foarte importante. Am avut mare noroc, am fost implicată într-un proiect uh, care se uh, ocupa de toleranța la uh, glucide din uh, orez. Orezul știți că se cultivă în apă, dar dacă este uh, inundat, uh, atunci culturile de total, atunci culturile de orez uh, um, uh, mor în trei zile în țări în curs de dezvoltare, în Bangladesh, în India, în țări din sud-estul Asiei, au loc Uh, inundații anual și în ultimii cinci ani au uh, crescut uh, inundațiile. Și faptul că inundațiile cresc datorită schimbărilor climatice estimate, un, deci GIEC-ul a publicat un uh, raport recent și a spus că impactul asupra uh, culturii de, uh, de orez va fi o scădere de 2% pe 10 ani și e foarte îngrijorător pentru că ar trebui să creștem la 10 ani productivitatea cu 14%. În ultimii cu 50 de ani, Uh, unii cultivatori au uh, găsit un uh, soi de orez care putea supraviețui două săptămâni sub apă. A fost foarte greu să se introducă acest soi de orez în fermele tradiționale pentru că e vorba de o varietate complexă și fermierii pur și simplu au respins acest soi de orez. Un coleg de-al meu, domnul Davis, care acum lucrează într-un institut de cercetare, a studiat utilizat toleranța uh, orezului la apă și apoi a încercat să izoleze gena care asigură această sau care, aco, uh, uh, care conferă această toleranță. Și la acest institut s-a folosit această informație genetică pentru a produce un nou soi de orez care nu e considerat modificat genetic, e o nouă tehnică de cultivare a orezului care supraviețuiește două săptămâni sub apă, în apă și el a fost adoptat cu ușurință de fermieri e pentru prima dată în acest an când uh, se cultivă acest orez și uh, e un uh, filmuleț foarte interesant pe site-ul institutului care arată cât de importantă este gena, cum ea poate să transforme randamentul. A crescut de 3 până la 4 ani randamentul acestor culturi de orez după inundații și bineînțeles că efectele asupra vieții de zi cu zi a fermierilor, a productivității este imens. Deci, Uh, cred că sectorul privat ar trebui să fie încurajat uh, să se implice în cercetare și, de asemenea, și cercetările în uh, domeniul public trebuie să joace un rol important. S-a făcut un comentariu interesant, respectiv faptul că uh, pentru fermieri mana cartofilor uh, e o problemă foarte gravă. Știți că în urmă cu 150 de ani această mană a schimbat istoria unei țări. Uh, probabil că președintele Obama nu ar fi președintele Americii, pentru că <laughs> moșul său a venit din Irlanda în SUA tocmai datorită acestei boli a cartofului. Dar Uh, unele uh, uh, pesticide sunt folosite pentru a trata această boală, unele sunt foarte, foarte costisitoare și sunt, sunt și toxice, pentru că dacă um, um, dacă folosești aceste pesticide 19-20 de ani la rând, e clar că nu ai culturi organice. Ă, ideea este să modificăm genetic ă, plantele pentru ca ele, aceste culturi să fie ă, durabile. Există un soi modificat genetic, dar ea nu este comercializată dar și fermierii sunt obligați să folosească pesticide în continuare. Uh, a fost o întrebare despre ce s-ar întâmpla dacă nu am avea uh, papaya modificată genetic. Vă pot spune, n-ar exista uh, papaya nici în Hawaii și nici în alte țări, pentru că această, acest virus al pătării nelate este foarte, foarte devastator. știm că tot timpul uh, virus și uh, paraziții sunt uh, transportați de la un continent la altul și trebuie să găsim un mod pentru a-i combate. În ce privește bumbacul și porumbul modificate genetic, porumbul și bumbacul BT, știm că dacă nu am fi avut aceste soiuri modificate genetic, am, fi, am folosit de două ori mai multe pesticide și insecticide. Și apoi o întrebare dacă avem nevoie de uh, varietăți de soiuri tradiționale. Sigur că avem nevoie de aceste soiuri, avem nevoie de mici ferme, trebuie să încurajăm diversitatea naturală, dar trebuie și să ne adaptăm. De exemplu, Uh, podgorile din uh, Franța uh, au fost altoite, au fost altoite pe, prin folosirea unor soiuri de vie din America. A fost o schimbare radicală, e doar un exemplu în care pot apărea schimbări istorice în evoluția unor boli. Foarte bine. Experti, grazie a tutti gli interventi. Mulțumesc, mulțumesc experților, mulțumesc uh, celor care au intervenit, doamna Polson, pentru concluzii. O informerade oss O jag hoppas in... Vă mulțumesc tuturor participanților pentru că ați împărtășit, ne-ați împărtășit aceste informații foarte valoroase. Sper uh, că astfel am reușit să inițiem o mică dezbatere care să ne ajute să facem uh, eforturi în continuare în cadrul Comisiei de Agricultură pentru uh, a ne ocupa de această temă în următorii cinci ani, pentru că eu cred că subiectul discutat azi reprezintă un punct foarte important, central în uh, munca noastră. Depindem și de opinia publică și cu toții trebuie să acceptăm biotehnologia, manipularea biotehnologică în, medici, în medicină, în agricultură, Este incredibil uh, cât de reticenți uh, am fost cu toții în privința alimentelor. Această atitudine este destul de dificil de înțeles, dar eu sper că acesta este doar începutul acestei dezbateri foarte uh, ample pe o temă uh, foarte importantă pentru noi și sperăm că astfel ne putem moderniza modul, uh, ment mentalitățile. Mulțumesc foarte mult! Abbiamo se non altro a fost o, un audit important, am reușit să aprofundăm uh, niște chestiuni, i-am auzit pe experți, uh, le-am auzit punctele de vedere, am auzit care sunt sensibilitățile fiecăruia. În fine, trecem acum la ultimul punct de pe ordinea pe zi, punctul 16, și vom da cuvântul experților STOA, care ne vor prezenta două dosare, două dosare de studii legate de opțiuni tehnologice pentru cultivarea plantelor și agricultura inovatoare, respectiv reducerea deșeurilor alimentare. Îi salutăm pe experții care se află printre noi. Și vom asculta acum aceste studii STOA, aceste prezentări STOA, mai întâi cel legat de um, reducerea risipe alimentare și apoi care sunt uh, soluțiile tehnologice pentru cultivarea plantelor. Ați la 10 minute în intervențiile dumneavoastră. Domnule profesor Pfeiffer, aveți cuvântul? Yeah. Okay. Um, ladies and gentlemen, I would like... Mulțumesc, domnilor și domnilor. Study options for cutting. Aș vrea să vă prezint uh, principalele concluzii ale studiului nostru cu privire la reducerea deșeurilor alimentare. Scopul acestui studiu a fost să discute um, abordări uh, ale problemei deșeurilor alimentare pe baza uh, mai multor um, chestiuni, printre care și tiparul de risipă de alimente în cele 27 de state ale Uniunii Europene la momentul respectiv um, Risipa se poate face în uh, toate etapele ale uh, lanțului alimentar, în producție, uh, producție, distribuire, angro și în detai, în domeniul hotelier și, hotelier și în locuințe. Am identificat mai mulți factori care duc la risipa de alimente în diferitele etape ale lanțului alimentar. Vom menționa câteva în producția uh, primară alimentară se pot uh, produce pierde din cauza standardelor riguroase de calitate, din cauza condițiilor neprelnice ale vremii și din cauza prețurilor care nu uh, justifică cheltuielile impuse de um, culegerea culturilor. În următoarea, pas, se, următoarea etapă se pot produce risipe la alegerea produselor, atunci când acestea sunt considerate neadecvate, nepotrivite. Uh, la distribuție se, pot, se poate face risipă printr-o ambalare uh, neadecvată și prin depășirea ratelor de expirare. În domeniul hotelier, principalele motive sunt uh, de risipă sunt uh, porțiile prea mari și o evaluare inexactă a cererii. În locuințe, risipa se face pentru că, din cauza planificării greșite, și uh, a um, interpretării greșite a datelor de expirare. La ora actuală există două studii paneuropene care uh, se ocupă de datele legate de uh, risipă de alimente. În primul rând, studiul Comisiei Europene UE27 și studiul FAO cu date pentru Europa, plus Rusia și mai multe state din estul Europei. Există mai multe studii naționale în legătură cu Europa de vest, centrală și nordică, dar mai puține pentru sudul Europei. Rezultatele studiilor disponibile nu sunt foarte comparabile pentru că definițiile folosite pentru uh, pierdere și risipă de alimente sunt uh, diferite și pentru că metodele de colectare și analiza datelor diferă. Chiar dacă Uh, unele analize sunt similare, rezultatele acestora sunt diferite. După cum vedeți uh, în tabel, uh, um, deșeurile generate în casele italiene se ridică până la, de la 31 la 72% din deșeurile totale. Există și diferențe um, și lacune de cunoștință, pentru că nu toate etapele lanțului alimentar sunt la fel de bine um, studiate și nici toate grupele de alimente fac obiectul același număr de studii. De aceea, uh, o identificare uh, corectă a cantității de deșeuri este destul de diferită, de dificilă. Pentru a uh, face rost de datele paneuropene disponibile despre care v-am vorbit, am făcut calcule pe baza metodologiei din raportul FAO. Aveți aici uh, etapele um, fie din lanțul alimentar și proporția de deșeuri aferentă. Um, partea de jos, în albastru închis, reprezintă um, partea agricolă și partea de sus, consumul. Aceste două etape contribuie cel mai mult la generarea deșeurilor alimentare concluzia că sistemul locuințelor uh, este responsabil cu cea mai mare parte uh, a deșeurilor alimentare este în conformitate cu rezultatele celorlalte studii. Deci ar trebui să informăm uh, consumatorul mm, și să luăm măsuri de prevenire, dar fără să neglijăm celelalte etape anterioare ale lanțului alimentar. Acest aceste cifre arată contribuția diferitelor grupe alimentare la deșeurile alimentare în uh, sectorul locuințelor, în UE27. Cea mai mare zonă este cea din mijloc, uh, mov, fructe și legume și uh, albastrul închis, din jos, reprezintă cerealele. Ratele de risipă la carne și pește sunt destul de mici, așa cum puteți vedea urmărind barele turcoaz și portocaliu. Producția de carne are însă cel mai mare impact asupra mediului și de aceea este importantă și risipa de carne, chiar dacă aceasta este în cantități mici. În încheierea părții cantitative a studiului meu, aș vrea să subliniez că interpretarea rezultatelor trebuie să fie făcută cu grijă, cu precauție, pentru că toate calculele disponibile sunt, au anumite limitări. În continuare vreau să vă prezint uh, posibilitățile de acțiune, concentrându-mă pe măsuri și instrumentele uh, discutate în literatură și în dezbateri. Um, instrumentele care sunt considerate utile, ușor de implementat sau care și-au dovedit ineficiența. Nu uh, pot să vă prezint toate opțiunile de acțiune despre care vorbește studiul nostru și, prin urmare, mă voi referi doar la măsurile care se referă la legislatorul european. Opțiunea a doua, îmbunătățirea bazei uh, de date, bazei informaționale. Trebuie uh, faptul că nu există date disponibile uh, reprezintă un obstacol mare în reducerea deșeurilor alimentare. Pentru a depăși acest obstacol, trebuie să se convină asupra unei definiții obligatorii a deșeurilor alimentare și să se standardizeze metodele folosite pentru obținerea datelor acesta trebuie să fie introdusă în cadrul Eurostat. În plus, um, colectarea separată a deșeurilor alimentare în toate etapele lanțului alimentar ar trebui să fie uh, stipulate. Opțiunea 3. Revizuirea legislației europene în legătură cu siguranța alimentelor. Conform studiilor recente, um, um, regulile de igienă trebuie să uh, au un rol important în uh, generarea de deșeuri alimentare. Trebuie să se revizuiască regulile uh, și să se elimine normele care nu sunt obligatorie pentru protecția vieții umane. Trebuie să se mai facă cercetări pentru a se stabili care sunt limitele care pot fi revizuite, schimbate, fără riscuri uh, de siguranță alimentară. Opțiunea 4, modificarea standardelor de comercializare la nivel european. În 2009, numărul um, standardelor de comercializare uh, specifice pentru, uh, aliment, pentru fructe și uh, legume au fost reduse la 36 la 10. Impactul acestei reforme rămâne însă destul de mic, pentru că sectorul de cotare are uh, un interes în a menține aceste norme uh, stricte. Legislatorul european ar trebui să se gândească la eliminarea, la renunțarea completă la sistemul actual și să introducă un alt sistem de standard care să nu fie bazat pe aparența, pe uh, imaginea externă a unui produs, ci calitatea lui pentru consumul uman, adică gust, puritatea națională, valoare nutrițională și condiții de creștere. Pentru a um, facilita comercializarea fructelor și uh, legumelor, uh, nu avem nevoie de standard avem nevoie de um, de noi metode de comercializare, precum comercializarea directă. Opțiunea 6, um, simplificarea etichetării cu uh, privitoare la data de expirare, pentru că aceasta creează confuzii. Legislatorul european ar trebui să revizuiască regulamentele existente pentru a îmbunătăți prezentarea vizuală a datelor de expirare. În plus, um, datele uh, de consum preferențial trebuie să fie ajustate pentru a reflecta viața uh, reală a produsului, în special pentru alimentele de bază. Informațiile uh, de pe etichetă trebuie să fie la latitudinea guvernelor naționale. Opțiunea 10, stimulente economică. Este, există un consens că Eh, prețurile eh, la alimente au crescut eh, că prețurile la mm, producție au, au crescut, dar prețurile la consumator cresc. Trebuie să se să se restabilească respectul social față de mâncare, față de alimente. Trebuie să eliminăm stimulentele care pot uh, încuraja generarea de deșeuri alimentare. Și, uh, în ultimul rând, evaluarea dezvoltării tehnologice. Există inovări pentru mai multe etape ale lanțului alimentar care pot duce la reducerea deșeurilor alimentare. De exemplu, sistemele de uh, comandă inteligentă um, care sunt uh, deja uh, folosite azi, sau etichetarea inteligentă și uh, frigiderile inteligente care reprezintă variante mai noi. Nu se știe în ce măsură aceste tehnologii contribuie la reducerea deșeurilor alimentare. Legislatorul ar, trebui să inițieze programe de programe care să um, analizeze aceste opțiuni și care să țină cont de specificitățile statelor membre. Mulțumesc pentru atenție și dacă aveți întrebări, vă rog să nu ezitați în a mi le adresa, mie sau colegii mele. Grazie per questa presentazione e anche per il rispetto dei tempi. E, naturalmente adesso... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, vă mulțumesc că ați respectat timpul impus. Evident, vor fi uh, întrebări dar acum țin să dau uh, cuvântul pentru a doua prezentare STOA. Este vorba despre operațiuni, opțiuni tehnologice pentru cultivarea plantelor și o agricultură inovatoare, Rod Maior. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a face această prezentare, după care vom trece la discuții. Mulțumesc! Vă rog, domnule Maior. Thank you. I'm... Mulțumesc. O să vă prezint rezultatele unui studiu cultura plantelor și agricultura inovatoare în cadrul proiectului STOA, opțiuni tehnologice uh, pentru uh, hrănirea a 10 uh, miliarde de oameni. În acest studiu, studiu ne-am axat pe Uh, creșterea potențialului de randament, apoi îmbunătățirea procedurilor de uh, recoltare și după reportare, uh, deci prin aceste proceduri. Aș dori să mă refer însă doar la o parte din rezultatele studiului nostru. aș dori să mă refer la uh, primul aspect, respectiv îmbunătățirea gestionării culturilor. Aici uh, există mai multe abordări de uh, producție. În primul rând, agricultura de precizie. E vorba de o gestionare în infield, uh, variabilă, pe baza tehnologiilor moderne. Uh, apoi agricultura de conservare, care combină uh, ne, uh, deci folosirea plugului, apoi acoperirea solului și apoi rotația culturilor. După cum știți, agricultura organică încearcă să optimizeze folosirea reciclării nutrienților și un al doilea tip de producție, sistemele de agroforestiere, Uh, o combinație de culturi anuale și de cultură de uh, copaci și apoi uh, sisteme integrate de culturi și de folosire, deci de pășunare pentru îmbunătățirea solului. Obiectivul agriculturii de precizie este să ne asigurăm că agricultura este mai ecologică prin folosirea unor produse cu rezultate foarte precise nu ținem cont de contribuțiile externe în agricultură și, uh, spre deosebire, uh, obiectivul sistemelor uh, care combină culturile cu pășunare, acestea au ca obiectiv fertilizarea solului prin intermediul pășunării de către animale. Pentru evaluarea sistemelor de, pe care le-am prezentat în ultimul rând, am folosit un uh, sistem de evaluare în care nu am uh, ținut cont de toate tipurile de ferme din Uniunea Europeană și acum vă pot prezenta doar o uh, prezentare de ansamblu succintă. E vorba, în primul rând, de uh, agricultura semi, de semisubsistență, la scară foarte mică. E vorba cam de 40% din fermele din Uniunea Europeană cu 27 de state membre și acest tip de agricultură e practicată în noile state membre și în țările mediteranene. Următoarea categorie E vorba de 54% din fermele din Europeană. E vorba de uh, regiunile mai puțin favorizate uh, în uh, țările din sudul și estul Europei, în Austria și în Irlanda. O a treia categorie, uh, sisteme mixte, Uh, mediu intensive. În aceast, uh, din această categorie uh, fac parte 13% din fermele europene. Apoi, agricultura intensivă la scară largă, ea se practică în țările de jos, în Belgia, în sud-estul Angliei, în nordul Franței, în Germania, în nord-vestul Germaniei, în nordul Italiei și în nordul Greciei. Și apoi, Uh, agricultura la scară foarte largă, de tip uh, corporate. Uh, e vorba de agricultura practicată în țările din centrul și estul Europei din 1990 încoace. E vorba de fermele din Bulgaria, Republica Cehă și Slovacia. The assessed crop production systems are to different aceste tipuri de agricultură sunt mai mult sau mai puțin potrivite pentru agricultura europeană o agricultură uh, care folosește tehnologii, uh, e foarte costisitoare și uh, necesită și cunoștințe foarte um, avansate. Însă să nu uităm că în Europa există potențial neutilizat, mai ales în domeniul agriculturii intensive. Pentru noi, Uh, conservarea, menținerea calității solului este foarte importantă. Agricultura biologică e concentrată în uh, zone restrânse din Europeană. La rândul 4 aveți uh, uh, ferme organice, agroforestiere, uh, care nu polează foarte mult. Uh, sistemele combinate fac uh, diferența între uh, creșterea animalelor și cultura plantelor și ele încurajează cooperarea la nivel regional. În concluzie, avem aici foarte multe opțiuni care au fost identificate pentru a-și aduce contribuția la uh, producția durabilă în Europa. Unele din cele mai importante aspecte sunt sensibilizarea opiniei publice, apoi un dialog între factorii implicați, uh, un prim pas, apoi faptul că e nevoie de uh, finanțare publică pentru a optimiza potențialul existent, apoi abordare uh, pe sistem și proiecte pe termen lung care să țină cont de schimbările pe termen lung Apoi, credem că în anumite state membre participarea publică ar trebui să fie încurajată și, în fine, în această lungă listă aș dori să mă mai refer doar la un aspect, respectiv importanța măsurilor de agromediu. Pentru că trebuie să se facă legătura cu investiții inițiale, costurile și riscurile adaptării la condițiile locale și apoi uh, rentabilitate îmbunătățită. Și acum ajung la următorul uh, obiect al studiului nostru, respectiv cultura plantelor. Există mai multe abordări și tehnologii pe care le-am studiat. În primul rând, cultivarea convențională uh, pe bază de, hibri, de hibrizi, apoi modificarea genetică, apoi metode bazate pe uh, cultura de țesuturi, aici se folosesc foarte multe tehnologii, uh, apoi uh, cultura cu modificare genetică, abordarea genetică și alte abordări care sunt uh, uh, uh, foarte importante, respectiv cultura organică și participarea Uh, și folosirea unor soiuri selectate. De fiecare dată am studiat trei etape, crearea unor noi varietăți genetice, uh, selecția unor genotip, unor soiuri uh, noi și testarea rezistenței soiului respectiv. Metodele de cultură de țesuturi s-au specializat tocmai în acest domeniu al creării de diversitate genetică. Uh, pentru a încuraja încru, uh, încrucișările între uh, specii existente și al căror scop este diversificarea genetică. Apoi, cultura convențională ca și cultura Uh, biologică uh, se fac în, uh, cu respectarea celor trei etape. În ciuda tuturor tehnologiilor nou descoperite, metoda cea mai folosită este cea a culturii tradiționale. Short look on the state of... Apoi, în ce privește procesul de inovare, Primele trei uh, tehnologii sunt uh, uh, tehnologiile folosite în mod obișnuit, apoi de la cultivarea asistată pe bază de marker și până la sfârșitul listei, se folosesc tehnologii de cercetare în, în laborator. Dar în orice caz, de fiecare dată vorbim despre cercetare aplicată. Apoi, consolidarea progreselor, care sunt opțiunile în acest domeniu, deci credem că uh, sectorul public și cercetarea genetică ar trebui să fie uh, obiective uh, care să uh, fie susținute atât în cercetarea publică cât și uh, privată. Apoi trebuie să consolidăm uh, cultura bio, cultura organică, pentru a uh, încuraja acest tip de agricultură. Apoi trebuie să creăm reglementări speciale pentru autorizarea unor soiuri uh, heterogene și bine uh, adaptate la nivel local. Și, în fine, sprijinul pentru platforme, pentru inovație deschisă, pentru IMM-uri, uh, pentru laboratoare publice și pentru a obține progrese indiferent de brevete. Iată, am ajuns la sfârșitul prezentării mele succinte. Vă mulțumesc pentru atenție. Trei experti. E... Eh, Foarte bine, mulțumim experților noștri. Iar acum, după mulțumirile care au fost deja adresate, mă întorc spre dumneavoastră și vă întreb dacă vreți să interveniți, domnul Agnon și doamna Maghines. Domnul Agnon? thought there was another speaker to come. Uh, n-am înțeles, domnule președinte, că chiar de mine vorbeați. Dar în ce privește deșeurile, risipa, vorbitoarea a avut dreptate. Uh, sunt de acord de această dată cu lobby-ul uh, verzilor. Într-adevăr, se risipește foarte multă mâncare în lanțul alimentar, dar avem uh, două soluții convenționale, obișnuite, la care am renunțat. În primul rând, uh, risipa din uh, restaurante, din uh, cantinele școlare și așa mai departe, toată această mâncare era folosită pentru a hrăni porcii. Sigur că trebuie să fim foarte atenți, dar ne putem asigura că hrana pentru porci este sigură și e o soluție foarte simplă. Apoi o altă soluție deșeurile de abator, ele sunt incinerate cu costuri foarte mari, chiar dacă am înțeles că consumatorilor nu le place să uh, constate că animalele cu care se hrănesc au fost hrănite cu uh, scheletele uh, altor animale. Dar, pe de altă parte, avem și pisici și câini care consumă foarte multă hrană care este comercializată în uh, suprafețele comerciale. Nu înțeleg de ce uh, hrana pentru uh, animalele de companie nu poate să fie fabricată pe baza deșeurilor de abator. Dar cred că efortul cel mai mare de educație trebuie făcut cu comercianții uh, care sunt obsedați uh, de faptul că hrana care este comercializată trebuie să arate foarte bine. Uh, aceste suprafețe comerciale uh, dacă ar veni la uh, o astfel de discuție, ar fi uh, jenați de uh, scandalul cărnii de cal și poate acum a sosit uh, momentul să le explicăm că dacă un uh, cartof nu este perfect rotund ca un nou, totuși poate fi consumat, poate fi mâncat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Agnew Marriott. Mulțumesc, domnule președinte. O observație aș dori să fac uh, în legătură cu a doua, pre- a doua prezentare. Ați spus că uh, extinderile publice ar trebui să fie revitalizate. Am vorbit uh, de acest lucru în această dimineață pentru că în multe țări din Uniunea Europeană nu există uh, o legătură între cercetare, mediul universitar și uh, fermier, pentru că nu există suficiente, suficiente fonduri publice. Aveți o soluție pentru această situație? cum am putea să transmitem informațiile din domeniul universitar al cercetării uh, fermierilor. În ce privește risipa alimentară, cred că uh, e un semnal de alarmă. Ați uh, vorbit despre această problemă. Aș dori să știu care ar fi consecințele asupra venitului fermierilor și a prețului la alimente dacă am reduce această risipă alimentară. Mulțumesc! Molto bene, grazie Mariad. Abbiamo l'onorevole Gio. Mulțumesc, Mariad. Domnul Janssen și apoi domnul Dorfman. President. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Eu nu voi adresa o întrebare pentru că sunt membru al uh, STOA și uh, la ultima reuniune am ascultat acest, această prezentare. Vreau doar să amintesc comisiei că pe 4 decembrie uh, vom avea un atelier în care se va prezenta întregul studiu cum să hrănim 10 miliarde de oameni. Rapoartele acestea fac parte din cele care vor fi prezentate la atelier. Atâta vreau să vă comunic și vă mulțumesc. Grazie, grazie de această uh, eh, importantă informație. Mulțumesc pentru aceste informații importante, Herbert. Da beginnen, wo Mayra McGuinness aufgehört hat, und zwar mit der Frage, wie... Mulțumesc uh, foarte mult. Voi începe acolo unde a terminat doamna McGuinness, adică până la ce punct uh, risipa de alimente are de-a face cu uh, prețurile. Ați spus ceva despre TVA și indirect ați spus că, de fapt, alimentele ar putea uh, deveni și mai scumpe. Nu știu ce impact poate avea creșterea TVA-ului asupra risipei de alimente. În fine, am impresia că cei care uh, risipesc alimente nu sunt uh, cei care se uită la fiecare bănuț. În societatea noastră există persoane care trebuie să fie foarte grijulii atunci când fac cumpărături. Deci cred că e o abordare simplistă dacă spunem că putem uh, că putem, dacă spunem că putem uh, evita această problemă crescând prețurile la mâncare. Nu vreau să fiu înțeles greșit, în fine. Dar uh, în a doua observație n-am înțeles foarte bine care este valoarea adăugată la care vă referiți. Să nu vă supărați pe mine, dar uh, tehnologia inovatoare, agricultura de precizie, bioagricultura și uh, avem uh, terenuri cultivabile și așa mai departe. Dacă punem totul în aceeași oală și începem să ne gândim să plantăm arbori în mijlocul unui câmp de grâu, nu știu în ce măsură acest lucru este rezonabil. Bine, dacă sunt acestea ultimele descoperiri ale științei, pot fi de acord, poate n-am înțeles eu bine, pentru că prezentarea a fost foarte scurtă, dar rațiunile științifice nu le-am înțeles foarte bine. Poate că n-am fost eu capabil să le înțeleg. Dar, în fine, mie mi s-a părut că mai degrabă ați uh, enumerat diferitele posibilități ale uh, culturilor pe care le putem face, dar eu n-am înțeles ce mesaj ați vrut să ne transmiteți. Grazie, Herbert. Eu adesso eh, do... Mulțumesc, Herbert. O să dau imediat cuvântul experților noștri. Însă, înainte, aș vrea să profit și eu de această posibilitate de a vă întreba dacă în studiul STOA privind risipă alimentară s-a ținut cont de raportul nostru de inițiativă pe care l-am adoptat în plenară, un raport împotriva risipei și în care erau câteva idei care mi se par a coincide cu unele dintre remarcile dumneavoastră. Practic, este vorba despre un obiectiv ambițios pe care Comisia încă nu l-a pus în aplicare și anume a face din anul 2015 anul de luptă împotriva risipei alimentare. Carmen Rifer va începe, apoi domnul Maior va trage concluziile. Ähm, entschuldigen Sie, dass ich jetzt ins Deutsche übergehe, aber das fällt mir etwas leichter zu antworten. Ähm, na Iertați-mă că răspund în germană, dar uh, mi se pare mai simplu să răspund în limba mea maternă. Uh, S-a spus că trebuie să revenim uh, la abordări învechite, precum uh, hrănirea porcilor cu deșeurile alimentare cu reziduri. Într-adevăr, în acest fel am putea să folosim într-un fel deșeurile alimentare, dar ideea de bază este că trebuie să evităm crearea acestor deșeuri. Aceasta este prioritatea. Înainte de modul în care le putem folosi, trebuie să evităm producerea acestor reziduri. Există o definiție a risipei de alimente. De fapt, există mai multe și utilizarea deșeurilor pentru alimentarea animalelor domestice uh, intră în definiția reziduurilor alimentare. Pentru că un aliment devine rezidu în momentul în care nu mai folosește consumului uman. Deci faptul că poate fi dat ca hrana animalelor domestice nu exclude acest uh, tip de aliment din sfera definiției noastre. Trebuie să se ia măsuri tehnice și măsuri de uh, uh, convingere a consumatorilor care uh, să nu mai uh, genereze atâtea deșeuri. În legătură cu TVA-ul și cu relația între TVA și deșeurile alimentare, în diferite state europene, uh, la produsele de bază TVA-ul este redus, adică este cazul cerealelor, dar și al cărnii. E vorba de produse alimentare, alimente de bază. Acest lucru datează de pe vremea războiilor mondiale, când uh, se dorea ca aceste alimente de bază să ajungă la toată populația. În studiul nostru am uh, luat în calcul mai multe propuneri care au fost uh, supuse dezbaterii publice și s-a vorbit și despre aceste stimulente financiare. Deoarece cu argumente economice se poate ajunge la populație. Nu întotdeauna sunt suficiente campaniile de sensibilizare a consumatorilor. Dar dacă introducem stimulente financiare, lucrurile pot începe să se miște. Acesta a fost unul dintre exemplele care au fost uh, aduse în dezbaterea pe marginea rolului TVA-ului în uh, producerea de deșeuri alimentare. Nu este absolut indispensabil ca TVA-ul să fie uh, redus la alimentele de bază. Dumneavoastră v-ați referit la straturile cele mai sărace ale populației. Desigur, ar trebui să existe un tip de compensație pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili din societățile noastre. O întrebare care mi-a fost uh, adresată are de-a face cu prețurile la agricultori, la producători. Nu am studiat acest lucru uh, foarte atent. Există efecte diferite asupra prețurilor. Este posibil să scadă și prețurile, însă trebuie să analizăm uh, liniștiți această problemă pentru că tema este foarte complexă. Dacă îmi permiteți, voi lua și eu cuvântul. În prezentarea aceasta, care a fost uh, foarte scurtă, uh, e posibil să uh, nu fi reșit foarte clar tot ce am spus eu. Noi am analizat provocările cu care se confruntă agricultura în Europa și nu la nivel global. E importantă importantă și uh, fertilitatea terenurilor. În Europa se pare că conținutul organic al solului s-a redus și de aceea potențialul de producție al agricultorilor este amenințat. În primul rând. În al doilea rând, în ultimii 20 de ani am constatat că culturile au un randament destul de limitat. și ne-am gândit cum putem concilia sistemele diferite de a face agricultură cu tehnologiile. Trebuie să ne gândim um, la ce soluții putem recurge pentru a face față provocărilor, potențialul de uh, dezvoltare, chestiunile rămase în suspensie și care sunt uh, aspectele care trebuie să fie studiate în continuare pentru a atinge, pe de o parte, anumite obiective și pentru a reuși să îmbunătățim producția agricolă și să luăm măsuri uh, pentru ca agricultura să fie mai ecologică. În studiu veți găsi multe informații detaliate, mult mai multe decât v-am putut eu prezenta în puținele minute care mi-au fost um, alocate. Am vrut doar să vă explic puțin procedura și sper că studiul vi s-a părea interesant. Dacă îmi permiteți, aș vrea și eu să intervin puțin. Am uh, uitat să vă răspund uh, la întrebare. Prin rezoluția Parlamentului European în legătură cu modul de a evita producerea de deșeuri alimentare, s-a uh, început acest studiu. Acesta a reprezentat punctul de plecare al studiului, care a încercat să grupeze diferitele argumente care s-au conturat în, pe, lungul, pe durata dezbaterii uh, publice. Sunt multe chestiuni rămase în suspensie, nerezolvate. Acesta a fost punctul de plecare pentru uh, dezbaterea pe care o avem uh, în repetate rânduri și, din câte am înțeles, uh, anul 2014 va fi anul european împotriva deșeurilor alimentare. Trebuie să avem o bază și câteva măsuri pe care să le, la care să putem recurge pentru a uh, fi activi. Mulțumesc încă o dată experților. Mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Încheiem aici reuniunea. Ne revedem pe datele de 25 și 26 noiembrie și coordonatorilor le cer să rămână pentru că vom avea o reuniune peste 5 minute.